lecțiile pe termen lung. Dau cuvântul uh, raportorului domnului Görenz. Acesta are cuvântul pentru patru minute. Mulțumesc, domnule președinte. Primul caz de Ebola în Uniunea Europeană și în Statele Unite a stârnit panica în rândul societăților noastre respective între martie și septembrie 2014, mii de persoane muriseră deja în Sierra Leone, Liberia, uh, Guinea și mai departe. Acolo criza era în toi. Iar criza uh, este destul de apropiată de o criză sistemică, probleme ale guvernanței mondiale. Organizația Mondială a Sănătății și-a recunoscut și ea partea de vină pentru că n-a dat alerta suficient de devreme sărăcia sistemică din acele trei prime țări lovite de criză și asta s-a dovedit într-un mod cât se poate de flagrant. 80% din populație, sărăcie, lucie, maxim 4 ani de școlarizare și sisteme de sănătate foarte proaste. Apoi, și în Uniunea Europeană, sistemele noastre nu sunt perfecte, mai ales când vine vorba de coordonarea între a toți acești actori implicați de la Comisie din statele membre. Numirea comisarului Stylianides uh, pentru acest uh, portofoliu și pentru criza Ebola a permis o schimbare a dinamicii pentru a găsi o soluție uh, europeană în cele trei țări africane. Se pot trage anumite concluzii deja din această criză, printre care am observat angajamentul uh, exemplar a Médecins Sans Frontières și a Crucii Roșii, a organizațiilor umanitare în general, care au acționat foarte bine, care au dus la o conștientizare a problemei și uh, asta în țări uh, foarte, foarte grav afectate, iar lupta împotriva Ebola a condus și la peste 500 de decese în rândul acestor umanitari umanitari. În sfârșit, comunitatea internațională s-a trezit la realitate, mai ales companiile farmaceutice care au reușit să uh, uh, propună și vaccinuri. În sfârșit, este foarte clar că sistemele de sănătate din țările în curs de dezvoltare nu pot fi uh, abandonate numai din motive pur economice. Apoi este foarte clar că trebuie să abordăm în mod sistematic uh, chestiunea uh, responsabilității care revine celor care trebuie să facă cercetare pe bolile rare, având în vedere că foarte mulți pacienți vin din țări foarte sărace. Apoi, acest principiu al neindiferenței care trebuie să fie promovat peste tot. Parlamentul trebuie să aibă un raport de inițiativă uh, în acest sens în uh, strânsă legătură cu raportorul special de la Comisie, Strianides, și uh, bineînțeles că vom avea o misiune în acest sens în Africa de Vest la începutul lui noiembrie. Apoi trebuie reconstruite aceste trei țări afectate din Africa, nu numai sistemele lor de sănătate, ci și economia lor care este la pământ și asta de la începutul epidemiei. În sfârșit, Parlamentul European uh, a avut dreptate să revendice și să tot spună de-a lungul timpului uh, faptul că trebuie să fie consacrate cel puțin 20% din ajutorul uh, public pentru dezvoltare către dezvoltare și mai ales către sistemele uh, de sănătate. În sfârșit, trebuie să rămânem în continuare vigilenți. Acest virus este, din păcate, unul foarte inteligent. El riscă să apară și sub alte forme decât cele cunoscute până în prezent. Haideți să nu uităm nici obligația noastră morală și anume aceea ca dreptul la sănătate și la tratament pentru toți bolnavii din lume să devină un principiu politic peren. În sfârșit, Africa trebuie să-și asume propria cale de dezvoltare, să o ajutăm în acest sens, mai ales când vine vorba de cercetarea și, uh, și uh, inovarea în domeniul sănătății. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Gören! Urmează acum din partea Comisiei domnul Stilianidis. Domnule președinte, stimați deputați, Comisia salută raportul domnului Charles Goerens. Aș dori să comentez și să îi mulțumesc domnului goerens pentru munca sa excelentă și de asemenea pentru implicarea sa în lupta împotriva Ebola. În această perioadă am avut o cooperare excelentă, productivă, pentru care sunt cu adevărat recunoscător. Uniunea Europeană are o responsabilitate specială atunci când vine vorba despre promovarea uh, sănătății uh, generale și a acoperirii serviciilor de sănătate. Noi dorim uh, să atingem niște obiective sustenabile în acest domeniu și să construim sisteme de sănătate rezistente care să poată controla epidemiile, astfel încât să fim mai bine pregătiți atunci când următoarea epidemie va lovi. Raportul este foarte bine structural și spune clar că această epidemie nu este încă depășită. Am, au apărut câteva noi cazuri în Guinea în ultimele săptămâni, din păcate. Trebuie așadar să rămânem cât se poate de implicați până când vom ajunge la un zero cât se poate de clar și până când țările afectate se vor redresa complet. Uniunea Europeană și statele membre au uh, oferit peste 200 de mil, uh, miliarde de euro. Din acești bani, 12 milioane de euro au provenit din partea Comisiei Europene. Ca răspuns și pentru a ajuta la redresare și pentru a fi investit în cercetare. De asemenea, învățăm lecțiile cele mai importante de pe urma crizei de Ebola. În, la conferința din octombrie de la Luxemburg, unde a participat doamna Andriukaitis, a fost, au fost prezentate recomandări importante care vor fi integrate în concluziile Consiliului pentru Sănătate din decembrie. De asemenea, vreau să mă refer la lecțiile generale pe care le vom prezenta de asemenea la Consiliul de la sfârșitul acestui an. Am fost cât se poate de implicați în, la, în discuțiile ministrilor G7 cu privire la Ebola, care au avut loc uh, la începutul acestei luni, la care a participat și ministrul Andrikaitis. Suntem uh, mulțumiți că declarația G7 exprimă angajament și dorește să consolideze sistemele de sănătate, precum și alimentarea cu apă potabilă. Obiectivul este ca treptat să se atingă o servicii de sănătate generale care să acopere întregul uh, continent. Așa cum uh, precizează și domnul Görens, are essential and we can all agree Putem cu toții fi de acord că construcția și reconstruirea unui sistem uh, de sănătate funcțional este esențială. Sisteme care să poată detecta, monitoriza uh, și uh, limita o eventuală criză. Bun, acum, care au fost învățămintele principale ale Uniunii Europene din această criză? Foarte multe lucruri ar putea fi Uh, prevăzute în răspunsul nostru la nivel european. Am finanțat uh, reacția imediată, recuperarea și cercetarea. Am avut un rol în organizarea uh, transportului de asistenți în Africa Occidentală. Am avut un rol pozitiv. Um, Centrul European de Prevenire a Bolilor um, a jucat un rol foarte important de asemenea, uh, un rol crucial a fost jucat și de sistemul um, Uniunii Europene MEDEVAC și care va fi folosit pentru toți lucrătorii în domeniul sănătății la nivel uh, internațional. Dar există și învățăminte referitor la lucrurile care nu au mers așa de bine. În primul rând, comunitatea internațională a fost și în continuare este prea puțin pregătită pentru o urgență de sănătate mondială. Este nevoie de o consolidare a guvernanței la acest nivel. Asta include sprijin pentru uh, Organizația Mondială a Sănătății, reforma acestei organizații și revizuirea și implementarea uh, reglementărilor internaționale în domeniul sănătății. Iar aici noi vom avea un rol cheie de jucat. De asemenea, am avut dificultăți în a, a trimite rapid la fața locului echipe medicale. Acum lucrăm cu statele membre pentru a crea un corp de medici la nivel european pe bază voluntară. În plus, în anumite țări unde sistemul este cât se poate de îngrijorător. Uniunea Europeană uh, și-a asumat responsabilitatea de a sprijini aceste țări, însă am învățat din criza Ebola că poate că nu am oferit suficient sprijin, deci va trebui să facem mai mult pentru consolidarea capacităților naționale. După cum am spus, obiectivul este să oferim îngrijire de sănătate pentru toți și mai ales să controlăm eventuale epidemii. Apoi, Sistemele de sănătate cele mai slabe sunt cât se poate de subfinanțate. Resurs, uh, mobilizarea resurselor la nivel uh, național nu va uh, completa golurile. Pentru a ne atinge obiectivele, este nevoie de un nivel minim de finanțare publică în domeniul sănătății. Există țări care cheltuie mai puțin de 30 de dolari per capita pe an în domeniul sănătății. O cifră cât se poate de reală. În al patrulea rând, Comisia și statele membre trebuie să programeze în mod mai strategic uh, asistența de sănătate. Trebuie să contra balansăm orice fel de tendință de retragere din domeniul sănătății și trebuie să ne concentrăm asupra țărilor care oferă cea mai puțină finanțare în domeniul sănătății. Trebuie să vedem uh, cum putem să ne direcționăm ajutorul la nivel european într-un mod mai eficace și previzibil. Și nu în ultimul rând, Comisia și statele membre ar trebui să sprijine un efort de cercetare global și coordonat pentru a identifica, pentru a stabili priorități și pentru a completa, a umple golurile de cercetare crearea de capacități prin cercetare joacă un rol esențial pentru consolidarea sistemelor naționale de sănătate. Sprijinim așadar colaborarea globală în domeniul cercetării pentru uh, pregătirea pentru uh, bolile infecțioase. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim, domnule comisar Stilianides. Urmează acum, în numele Comisiei ENVI, domnul Juaristi Abounds. Un minut, vă rog. Președinte, cum ocurre cu la... Mulțumesc, domnule președinte. Cum s-a întâmplat și cu criza refugiaților, răspunsul european la epidemia Ebola a fost, cred eu, întârziat și nu la înălțime. Doar puține state au avut o reacție bună, însă reacția altora a fost pur și simplu lamentabilă și, în general, Uniunea nu are niciun motiv pentru uh, a se mândri. Cred că lecțiile pe care trebuie să le învățăm trebuie să vină dintr-o analiză riguroasă și cinstită a reacției europene în primele luni, cele care au urmat alertei lansate de Medicine Sans Frontier și pasivitatea globală în aceste prime luni explică în parte faptul că dimensiunea epidemiei a fost atât de mare și expansiunea sa a fost necontrolată. Epidemia Ebola a fost un eveniment uh, excepțional, dar a arătat cât de ineficiente și lente sunt sistemele de uh, sănătate și ajutor umanitar față de urgențe. Avem nevoie de o strategie globală pentru a susține investigarea și uh, descoperirea de noi vaccine și tratamente și trebuie să avem o mai bună coordonare la nivel internațional. Mulțumesc! Uh, mulțumesc și eu! Uh, vreau să vă cer îngăduința să nu acceptăm blue carduri, întrucât suntem deja cu timpul înaintat și ca atare am să rog pe domnul Ponga Moris să ia cuvântul pentru un minut și 30 de secunde. Domnule președinte, stimați uh, colegi, aș dori mai întâi să mulțumesc călduros colegul nostru Charles Gorens Uh, pentru cooperarea de care a dat uh, dovadă la redactarea raportului său. Este un raport important care uh, trage anumite învățăminte de pe urma crizei Ebola din martie 2014, care a făcut mai mult de 11.000 de victime. Această criză Ebola a pus în lumină dramatică slăbiciunile pe care le are sistemul mondial în ceea ce privește sănătatea. E vorba de anumiți actori în ceea ce privește dezvoltarea care care uh, au uh, stimulat uh, ajutorul uh, în ceea ce privește uh, aceste state pentru a pune la punct sisteme de sănătate performante. Asta ar trebui să se vadă la nivel de infrastructură a sistemelor de sănătate, dar uh, și la nivelul personalului medical, care trebuie format pentru a putea răspunde într-o manieră pertinentă la diferite crize care ar putea apărea. Mi se pare la fel de important să subliniem prin acest raport necesitatea de a uh, consolida guvernanța statelor în curs de dezvoltare. Cu cât sunt mai dezorganizate aceste state, cu atât este mai ușor să cadă victime unor epidemii buna guvernanță și statul de drept uh, pot să aducă uh, dezvoltarea durabilă. Acestea sunt uh, uh, legate. Uh, Liberia, Sierra Leone și Guinea uh, acum au fost declarate zone uh, libere de Ebola, însă trebuie să rămânem vigilenți, iar toți actorii implicați să rămână uh, în contact pentru a putea evita uh, o uh, eventuală epidemie pe viitor. Mulțumesc. Very much. Mulțumesc. Domnul Neuser, 1 minut 30 de secunde. Herr Präsident, Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, liniștea mediatică în jurul Ebola este înșelătoare. În Guinea și în Sierra Leone există în continuare cazuri și până acum efectele asupra sănătății în cazul supraviețuitorilor sunt necunoscute. Este bine că raportul lui Charles Goerens merge dincolo de catastrofa imediată este un element uh, esențial al acestui raport și mulțumesc lui Charles pentru asta. Solicităm așadar consolidarea sistemelor de sănătate în state precum Liberia, Guinea și Sierra Leone. Însă trebuie să ne uităm și la alte state la fel de fragile din Africa. În criza refugiaților, Uniunea Europeană și comunitatea internațională au acționat Uh, numai prea încet și cu jumătate de inimă. Același lucru se uh, aplică și uh, sistemului de sănătate, îngrijirilor de bază, me, uh, măsurilor de igienă și așa mai departe din aceste țări. Când o să învățăm în sfârșit, în sfârșit că prevenirea este cea mai bună abordare? Prețul, uh, premiul Nobel pentru Pace a mers înspre quartetul pentru dialog din Tunisia. Este foarte bine bărbații și femeile care au mers și au combat criza Ebola, mulți și-au și pierdut viața făcând asta, ar fi meritat și ei uh, premiul Nobel pentru pace. Vă mulțumim, uh, domnule uh, comisar, și pentru rolul jucat de dumneavoastră. Mulțumim. Domnul Gheriche, un minut. Sehr geehrter Herr Kommissar Stylianides, Domnule comisar uh, Silianides, ce învățăm pe termen lung din această criză? Cum consolidăm sistemele de sănătate în țările din curs de dezvoltare pentru a face față uh, crizelor viitoare? Domnule Görans, uh, am fost raportor pentru un raport uh, cu ACP și am discutat cu colegii din ACP și uh, mi-au spus că dacă din nou s-ar ajunge astăzi la o pandemie, nu am fi mai bine pregătiți uh, decât uh, ultima dată. Să nu ne mai lamentăm, să acționăm împreună cu statele uh, afectate. Pledez pentru crearea unor centre de urgențe la nivel global. Indiferent unde se întâmplă ceva, trebuie ca regiunea să aibă în 24 de ore un minim de infrastructură. Însă trebuie să și evităm brain drain-ul, fuga creierelor din uh, statele în curs de dezvoltare. Avem nevoie de medici buni la fața locului și trebuie să le promovăm um, formarea. Avem în plus, trebuie să implicăm și mamele, pentru că ele știu și își învață copiii ce este important pentru igienă. Și asta s-ar putea să conteze mult mai mult decât fatul unui asistent european. Sanchez, un minut și 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Domnule Gheorens, în primul rând vă felicit pe dumneavoastră și pe întreaga noastră echipă pentru excelenta muncă făcută cu ocazia acestui raport. Criza Ebola a cauzat aproape 12.000 de decese și trebuie să învățăm de pe urma ei că austeritatea omoară, programele de ajustare structurale impuse de FMI și de Banca Mondială în anii 80 și 90 în Africa, au deteriorat sistemele de sănătate ale acestor țări și le-au făcut neputincioase în fața unei epidemii ca cea a ebolei. Uh, reducerile bugetare din țările europene, ca Spania, de asemenea, au afectat uh, sistemele de sănătate și sunt responsabile de proasta gestiune a, cazurilor, de ebola tratate ca infirmiera spaniolă care a fost contagiată uh, din lipsă de resurse. În al doilea rând, industria farmaceutică e ghidată doar de beneficiile financiare Așa s-a dovedit și în cazul ebolei. Deci trebuie să terminăm cu austeritatea și să avem sisteme sanitare mai uh, juste și trebuie să găsim alternative la actualul model de cercetare în domeniul medicamentos, doar astfel vom putea face față viitoarelor crize globale. Uh, aceste 12.000 de decese trebuie să uh, fie măcar de folos ca aceste lucruri să nu se mai întâmple. Mulțumesc. Doamna Hoibuch, un minut. Ja, herzlichen Dank. Mulțumesc. Și noi, Verzi, dorim să-i mulțumim domnului Gărânț pentru acest raport. Și este foarte important să tragem învățăminte pentru viitor și pentru viitoare crize, pentru că sigur nu a fost ultima. Ce ne-am fi dorit să fie în acest raport ar fi fost o solicitare de o uh, abordare flexibilă a proprietății intelectuale. Criza Ebola a arătat foarte clar că sănătatea este un bun public Tocmai de aceea facem apel către Uniunea Europeană să aibă o perspectivă flexibilă de protecție a drepturilor în vederea uh, protecției sănătății uh, și asigurării accesului la medicamente. Trebuie să se creeze marj și să se facă apel la, state ter- la statele în curs de dezvoltare să folosească marja de uh, manevră oferită de acordurile TRIPS. În plus, trebuie să promovăm, să promovăm ideea unei uh, acoperiri de sănătate universale. Și pentru asta trebuie să punem la dispoziție și fonduri la nivel internațional. Trebuie să nici nu uităm această criză, pentru că statele vor avea nevoie de ajutor pe mult timp. Uh, Mr. Gill, sorry. Mike. Mulțumesc. Aș dori să profit de această ocazie pentru a mulțumi celor ONG-uri sau organizații locale care uh, au acționat într-o manieră incredibilă în această criză uh, cu curaj. Uh, trebuie să profităm de această ocazie și pentru a uh, critica mass media pentru modul senzaționalist în care uh, au profitat de această criză pentru a-și crește ratingul. Uh, știm că BBC World News uh, uh, a instituit uh, ceea ce au numit uh, Ebola Watch. Uh, e ca un fel de supraveghere a celor întâmplate în această zonă. Știm că atunci când se întâmplă așa ceva, trebuie să analizăm și cauzele fenomenului, nu doar efectele sale. Pentru că anumite crize pot fi evitate dacă putem sensibiliza oamenii cei mai săraci din națiunile cele mai sărace. Știm că acordurile semnate uh, cu Africa de Vest uh, au uh, făcut ca cei mai săraci din acele zone să-și piardă sursele de venit. Ar trebui să dăm săracilor ocazia să-și câștige existența și să-și îmbunătățească condițiile de viață și am putea astfel vedea că astfel de crize nu vor mai tot apărea. Mulțumesc. Minut. Domnul Schaffhauser, un minut. Oh. Yes, you. Mes chers collègues, euh, monsieur le Dragi colegi, stimate reprezentant al Comisiei, nu ne temem de ridicol. Dacă ne-ar ucide ridicolul, um, acest plen ar fi decimat. Bine, în seara asta sunt de acord, n-ar fi așa de grav. Dar suntem totuși ridicoli ne trezim pentru Ebola. 10.000 uh, de uh, persoane care decedează din 25 afectate, acordăm și uh, fonduri. Dar pentru malaria, 500 de mii de persoane mor anual. 190 de milioane de persoane afectate, dar nu vorbim despre asta. 120 de mii de leproși mor și noi nu vorbim despre asta. Și totuși, aceste medicamente există, nu costă prea mult, chiar nu costă prea mult deloc. Dar nu ne uh, afectează pe noi, pentru că noi nu trăim cu frica în sân. Se fac o serie întreagă de recomandări și așa mai departe, dar cine va finanța acest plan Marshall? Uh, se cre- se, fonduri pentru bănci există. Avem o iluzie a planului Juncker pentru redresare, dar nimic pentru Africa. Panie przewodniczący, panie komisarzu, Ebola zebrała największe. Mulțumesc. Domnule comisar, Ebola a afectat Guinea, Liberia, și uh, comunitatea internațională nu a avut un răspuns valid, dincolo de faptul că uh, aceste țări nu au resurse și nu au capacitatea de a preveni acest tip de epidemii. Consecințele acestei crize sunt dezastroase pentru economia întregii regiuni. Organizațiile internaționale au fost mai eficiente ajutând uh, pe cei bolnavi și uh, protejând populațiile. Noi trebuie să construim o platformă pentru dialog și cooperare cu autoritățile locale. Trebuie să clădim încrederea uh, în rândurile comunităților care au de suferit, trebuie să răspundim informațiile, oamenii nu trebuie să se teamă de acele ajutor. Um, implicarea statelor membre în Uniunii Europene în ajutor umanitar uh, ar trebui accentuată investițiile în sistemele de sănătate pe termen lung contribuie la uh, scot, reducerea sărăciei în uh, țările în curs de dezvoltare. O inițiativă pentru medicamente inovatoare este importantă. Yes, thank you, Mr. President. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru uh, raportul domnului Görens și aș dori să mulțumesc uh, lucrătorilor din domeniul sănătății care au activat în acele zone în condiții foarte dificile. Cea mai uh, importantă lecție pe care am învățat-o a fost că aceste țări nu au avut un sistem medical cât de cât pus la punct, uh, astfel încât n-au putut face față acestei epidemii. Întrebarea mea este ce se va întâmpla acum, cum putem construi acele sisteme de sănătate, ce putem face, s-a schimbat ceva în programarea Uniunii Europene pentru viitor, ce s-ar putea întâmpla prin programele noastre comune cu aceste state din Africa de Vest construim uh, clinici noi. Ce se întâmplă cu ele? Ce se întâmplă cu lucrătorii din domeniul sănătății care lucrează în aceste clinici? În aprilie, la Bruxelles, s-au făcut anumite promisiuni, iar acum vă întreb, pentru că săptămâna trecută am discutat cu un lucrător uh, din domeniul sănătății din Sierra Leone și mi-a spus că o parte dintre uh, facilitățile de sănătate nu sunt în continuare susținute pentru că nu sunt suficient medici acolo. Haideți să ne gândim uh, puțin ce se întâmplă cu uh, faptul că doar femeile însărcinate, femeile care leptează și copii sub 5 ani primesc uh, îngrijiri medicale gratuite în aceste state. Cred că ar trebui să avem un nou program pentru sănătate, însă nu este foarte clar dacă Comisia și aceste state membre, uh, a, aceste state au uh, vreun astfel de program, dacă se coordonează, pentru că cu toții am spus că la New York uh, dorim să existe acoperire pentru sănătate pentru toată lumea, însă până la urmă nu punem lucrurile în practică. Trebuie să facem ceva pentru aceste state. Oare ce va face Comisia? Domnul Preda, un minut. Mulțumesc infiniment, domnule președinte. Je voudrais tout d'abord féliciter mon collègue. Mulțumesc. Uh, mai întâi aș dori să-l felicit pe colegul uh, Charles Görens pentru acest uh, raport cu privire la lecțiile pe care le putem trage pe termen lung de pe urma crizei virusului Ebola. Acum o săptămână m-am întâlnit cu reprezentantul unui ONG din Sierra Leone, o organizație care la început se ocupa de educație și care s-a regăsit în plina criză a Ebola Uh, făcând prevenție la nivelul comunităților pentru a împiedica um, răspândirea virusului. El mi-a spus uh, un lucru um, foarte corect și anume că această criză uh, a revelat practic toate slăbiciunile sistemelor de sănătate din statele afectate și aș dori să adaug că a revelat și insuficiența acțiunii noastre. De, a, de, a, de aceea cred că ar trebui să susținem consolidarea sistemelor de sănătate ale statelor afectate și insist aici că acțiunea noastră trebuie să se uh, înscrie în ceea ce privește durata uh, și finanțările în liniile promisorilor noastre. Mulțumesc. <clears throat> Trecem acum la procedura. Nu am spus că nu acceptăm. Mulțumim. Uh, trecem acum la procedura Catch the Eye și vă spun că avem un număr de 10 colegi înscriși și întrucât timpul este înaintat, am să dau cuvântul câte unuia de la fiecare grup politic. Deci vor fi șase colegi care vor vorbi. Și rog pe domnul Bușoi să ia cuvântul pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. The 2014 Ebola epidemic is... Epidemia din 2014, cea mai mare din istorie, a afectat multe țări din Africa de Vest mai mult de 23.000 de uh, cazuri de maladii, uh, mii de morți. Au fost afectați și lucrătorii din domeniul sănătății. Statele membre UE au uh, alocat 1,2 miliarde din fonduri UE pentru dezvoltarea tratamentelor și a vaccinurilor. Uh, un control bun și un management al crizei se bazează pe managementul uh, de la caz la caz, supraveghere Uh, laboratoare mobile, formarea lucrătorilor din serviciile de sănătate, dar și mobilizare socială, îmbunătățirea sistemelor de sănătate, ar putea fi uh, un bun mod de a reduce uh, pierderile de vieți umane. Uniunea Europeană și-a exprimat uh, solidaritatea, dar putem face mai multe pentru a salva pe cei din Africa de Vest uh, de la aceste maladii tragice. Mulțumesc! Nici un minut! domnule președinte. Epidemia de ebola este foarte complexă. Din martie paisprezece a afectat grav Sierra Leone, Guinea și Liberia și uh, se nasc uh, întrebări importante la adresa responsabilității Uniunii Europene în panorama internațională în vederea promovării dreptului la asistență sanitară universal, mai ales în lumina carențelor structurale în ce privește sănătatea și educația întâlnite în țările citate. Gestionarea crizelor a demonstrat uh, diverse lacune și de aceea astăzi e datoria noastră să ne angajăm în ajutorul pentru dezvoltare și în susținerea redresării economice acestor trei țări africane. Sunt de acord mai ales în raport cu exigența de a face revizuirea programării Fondului European pentru Dezvoltare în favoarea celor trei țări afectate fără intervenții de susținere de tip structural pentru a garanta accesul la servicii de sănătate și oferirea unor servicii sociale de bază, nu ar fi posibilă prevenirea riscului apariției unor viitoare epidemii. Mulțumesc. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte Sierra Leone, Guinea și Liberia în 2014 au fost afectate de virusul Ebola și uh, același lucru a fost valabil și pentru alte țări din Africa. Dar nu numai criza Ebola este una care afectează aceste țări, ci o criză sistemică pentru că 80% din populație trăiește într-o sărăcie extremă. Uniunea Europeană, în efortul său de a reduce Ebola, nu a avut uh, mare succes, însă Uh, medici Fără Frontiere și Crucea Roșie păreau să fie mult mai pregătiți să facă față crizei. Este esențial să facem apel la aceste organizații umanitare la nivel uh, european și în plus este nevoie de uh, cercetare în domeniul vaccinurilor astfel în plus țările trebuie să fie consolidate și să-și poată consolida sistemul de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 domnule președinte e important ca raportul să recunoască faptul că programele fmi și ale băncii mondiale au distrus infrastructurile și așa fragile de sănătate din țările afectate și au eliminat serviciile publice de sănătate, au creat o situație de incapacitate de a face față uh, înaintării epidemiei. E necesar să inversăm această tendință și să uh, reparăm ceea ce se poate repara uh, un sistem public de sănătate universal și gratuit cu servicii specializate, asigurând de asemenea dezvoltarea de noi medicamente și promovând dezvoltarea unor servicii publice esențiale, cum ar fi apa potabilă și condiții mai bune de igienă. Și acum a sosit momentul să totuși să ne felicităm pentru ajutoarele internaționale. Un gigant exemplu de un pequen país, Cuba, que só... Uh, iată, au sosit dintr-o țară mică, minți mai mulți doctori și asistenți decât toate celelalte țări din vest. Mulțumesc. Un arivasi, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să-l felicit pe colegul Görans pentru analiza sa, dar și pentru propunerile sale în momentul de față din uh, informațiile pe care le am eu din aceste țări. Uh, fica mea lucrează în Guinea. Deocamdată, uh, la momentul de față, există două cazuri de Ebola într-un centru al Crucii Roșii. Constatăm însă că Uniunea Europeană și statele membre au alocat 1,9 miliarde de euro și, de fapt, nu am îmbunătățit cu foarte mult sistemele de sănătate. Durează foarte mult aceste îmbunătățiri în Fondul European de Dezvoltare, solicit asta comisarului, uh, ar trebui să solicităm să se construiască spitale și să se urmărească um, această criză. Fondurile pe care le-am uh, alocat pentru studiile clinice. Cred că ar fi trebuit să solicităm o condiționalitate pentru vaccinuri. Nu, ar fi trebuit să, nu mai trebuie să avem brevete pentru astfel de lucruri. Încă ceva, cred că nu am câștigat lupta. Am fost foarte surprinși să vedem că o infirmieră care fusese tratată uh, a fost, uh, s-a îmbolnăvit din nou uh, și în același timp trebuie să regăsim comunicarea între oamenii de la fața locului și sistemele de sănătate. De la santé de ces pays-là. Merci. médecins sans frontires samaritan's purse they and other Médecins Sans Frontières. Ei sunt la fața locului, luptă împotriva acestei boli. Înainte ca politicienii să înceapă să și vorbească despre acest subiect. Și când am acționat, am acționat încet, cu, încetinit, cu încetinitorul. Pentru fiecare spital nou care se construia, el era de fapt umplut în fiecare ore. În loc să se uh, convertească clădiri existente, uh, am uh, clădit, am clădit noi spitale, care a, lucru care a durat mult mai mult și criza s-a înrăutățit. Mesajul meu către Uniunea Europeană, către statele membre, către țările din întreaga lume este următorul. Data, urmă, data viitoare vă rog să înțelegeți cât de urgente sunt de fapt urgențele. Uh, Învățați de la ONG-uri, învățați de la cei care își riscă viața pentru a combate Ebola. Și, da, să învățăm de asemenea că a acționa rapid este nu numai mai ieftin, dar salvează vieți. Mulțumim. Domnule comisar, aveți cuvântul. Thank you, Chair. Thank you so much for... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru această discuție bogată și pentru aceste propuneri fructuoase. Aș dori să spun din nou că acest raport, raportul Görens, subliniază lecțiile importante care trebuie învățate de pe urma crizei Ebola. Cu toții suntem uh, parte a acestui uh, proces de uh, învățare. Încă o dată, mulțumesc mult domnului Görens pentru activitatea și dăruirea sa. În același timp, aș dori să spun ceva în legătură cu cele menționate de doamna Linda McKevin în legătură cu sistemul universal de acoperire pentru îngrijirile de sănătate. Deja am menționat și sunt de acord cu dumneavoastră în acest sens. Am menționat faptul că ne axăm deja pe problemele de la nivelul uh, OMS. Reforma la nivelul OMS este absolut uh, esențială pentru orice epidemie ar mai putea apărea în orice țară, în Africa sau în altă parte. De aceea trebuie să promovăm această reformă la nivelul OMS. va fi instrumentul cel mai important uh, pentru următoarea epidemie. Bineînțeles, împreună, Comisia și statele membre ar trebui să se gândească din nou la cooperarea din domeniul sănătății, mai ales în uh, state precum acestea. Am văzut uh, clar care sunt problemele cu care s-au confruntat aceste trei state și pot să spun că mi-am dat seama că învățămintele trebuie să le tragem trebuie să reprezinte temelul cel mai important pentru acțiunea noastră viitoare în calitate de uh, comunitate internațională. Firește, trebuie să susținem acele state care au cea mai mare nevoie de sprijinul nostru. E foarte important uh, să avem uh, obiective de dezvoltare acestor state, mai ales în ceea ce privește domeniul sănătății și, de asemenea, trebuie să construim sisteme de sănătate uh, durabile, astfel încât ele să fie mai bine pregătite pentru uh, eventuale epidemii viitoare. Pentru că vor exista, firește, din păcate, multe epidemii pe viitor. Trebuie să facem uh, toate acestea într-o manieră mai previzibilă, mai țintită, care să vizeze parteneriate pe termen uh, lung. Aceasta este singura cale. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult încă o dată lui Charles Gerens uh, pentru munca sa. Acum avem un temei pentru activitatea noastră viitoare. Am învățat niște lucruri. Mulțumesc! rog Pe raportor, pe domnul Charles goerens să ia cuvântul. Président, je tiens d'abord à remercier tous mes collègues euh, qui ont. Mulțumesc, domnul președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul în prezentarea acestui raport. Aș dori să-i mulțumesc uh, colegilor pentru cuvintele amabile care mi au fost uh, adresate. Uh, de asemenea și pentru cuvintele frumoase ale domnului comisar Stilianides. Tematica acestui uh, raport este una foarte pertinentă, pentru că vorbim despre chestiuni de viață și de moarte. Prin urmare, trebuie să luăm foarte în serios toate aceste lucruri. Comisia noastră pentru dezvoltare, deja de ani de zile, Insistă asupra necesității de a da mai multe uh, mijloace pentru promovarea sectorului sănătății în statele în curs de dezvoltare. N-am ratat nici o ocazie în comisie că vorbim despre buget sau despre uh, alte rapoarte specifice în legătură cu acest subiect. Uh, n-am ratat ocazia de a insista pe uh, ideea că trebuie să facem mai multe eforturi, mai ales pe cercetare în statele în curs de dezvoltare, pentru a asigura dezvoltarea acestor state. Trebuie să dăm uh, mijloace acestor state de altfel să se dezvolte și singure. N-am ratat nicio ocazie pentru a insista asupra îmbunătățirii uh, guvernanței la nivel uh, mondial, internațional, european și african. Nu există nicio fatalitate în ceea ce privește tematica pe care o abordăm, pentru că uh, am avut uh, și rezultate. N-am uh, ratat însă nici uh, o ocazie de a stigmatiza lentoarea reacției comunității internaționale la începutul acestei crize. Mă refer aici mai ales la actorii instituționali. Și în cele din urmă lucrurile s-au pus în mișcare și asta mai ales datorată, datorită rezoluției pe care am um, votată noi în septembrie 2014, care, după părerea mea, a fost cea mai bună rezoluție pe care am votat-o vreodată în cadrul Parlamentului în legătură cu chestiuni care țin de uh, uh, sănătate în statele în curs de dezvoltare. Un coleg a declarat uh, că suntem ridicoli. Însă, dați-mi voie să spun, dragi colegi, că uh, uh, nu vorbim doar despre Ebola și malarie, uh, trebuie să le gândim uh, uh să ne gândim împreună la aceste uh, maladii. Că vorbim despre uh, tuberculoză uh, și SIDA, trebuie să le privim împreună. Trebuie să luptăm împreună, împotriva acestor două boli împreună. Trebuie să alocăm așadar cel puțin 20% din finanțele publice în statele în curs de dezvoltare, dezvoltării sectorului de sănătate. Sunt mai mulți colegi care au spus că uh, aceste idei sunt uh, ridicole, însă nu sunt de acord. În cel din urmă, dați-mi voie să insist asupra faptului că uh, nu trebuie să lăsăm garda uh, jos. Uh, doamna Rivazi tocmai ne-a spus că acest virus este unul redutabil care supraviețuiește și sub alte forme. Trebuie să găs- și își găsește alte mijloace de transmisie. Trebuie așadar să rămânem vigilenți. Cred că după uh, lecțiile pe care trebuie să le învățăm de pe urma crizei Ebola, uh, putem fi mai încrezători uh, la sfârșitul 2015 decât am fost uh, la începutul acestei crize, mai ales mă refer la perioada martie-septembrie 2014. Aș dori să vă mulțumesc și permiteți-mi să reamintesc un ultim mesaj acest raport insistă de asemenea și asupra identificării responsabilor pentru um, cercetarea uh, și dezvoltarea noilor uh, medicamente. Piața are un rol important de jucat, însă nu trebuie să lăsăm piața singură. Spun asta în calitate de liberal, care este adept al uh, dezvoltării economiei de piață. Există domenii întregi unde politica trebuie să-și asume anumite responsabilități și sper că uh, Comisia noastră pentru Mediu și pentru Sănătate împreună cu Comisia pentru Dezvoltare vor putea să găsească sau cel puțin să inițieze uh, niște răspunsuri uh, pentru toate aceste întrebări atât de uh, dificile. Până la urmă, în acest raport, toate aceste chestiuni nu și-au găsit un loc așa cum trebuie, prin urmare invit comisiile vizate de această temă din Parlament să se axeze pe aceste aspecte extrem de importante. <coughs> Cu aceasta dezbaterea este închisă, votarea va avea loc mâine. Înainte de